Bien, mesdames, messieurs, chers collègues, nous allons débuter cette session. dragi colegi, vom începe ședința noastră. Dragi colegi, vom începe ședința. Ordinea de zi a fost un pic modificată. În primul rând, comisarul Barnier, care trebuia să ia cuvântul în legătură cu task force-ul pentru apărare, care a fost creat în sânul comisiei, Dânsul um, a, trebuie să întâlnească cu președintele Consiliului și nu poate veni. Vom avea ocazie să-l invităm din nou pentru că este o temă foarte importantă pentru noi. Și dorim să avem o întâlnire cu dânsul și cu comisarul Tajani, pentru că amândoi sunt uh, responsabili cu această task force. Așa că pe viitor vom avea ocazia să ne întâlnim cu dânsii. De asemenea, colonelul Espinosa Navas, șeful misiunii EUCAP pentru Niger, dânsul nu poate veni din motive de înțeles de actualitate în regiune. A trebuit să se ducă la fața locului, așa că nu va fi alături de noi astăzi. Așa că vom trata împreună punctele 3 și 4 de pe ordinea de zi. vom avea un grup comun cu domnul Hans-Jörg Haber, comandantul operațiunilor civile, și domnul Lopez Blanco, uh, directorul um, Serviciului de Acțiune Externă pentru Africa Centrală și uh, Occidentală și domnul Gilles de Kerkhoff, um, coordonatorul luptei împotriva terorismului. Vom avea deci o dezbatere în legătură cu situația din Sahel și în special vom pune accentul pe noile misiuni care au început deja, cum este cazul cu EUCAP Niger, sau cele care sunt în curs de lansare, cea din Mali, de asistență și formarea forțelor de securitate. După cum știți, e vorba de misiuni pe care le-am dorit de mult timp aici, poate de prea mult timp, pentru că am insistat întotdeauna din partea noastră pe importanța dimensiunii securitare a politicilor comunitare față de țările din Sahel, dimensiune de securitate de care nu s-a ținut cont atât de rapid, în special din partea statelor membre, pentru că planurile erau pe masa negocierilor de mult timp, erau cunoscute, domnul Deckerkov știe acest lucru. Din păcate însă, Uh, strategia Sahel um, a fost încă din martie 2011 pe masa de negociere a Consiliului și a fost nevoie de un an și jumătate până în decembrie aproape 2012 pentru a avea aceste misiuni în acțiune. Dar oricum putem să salutăm faptul că ele au fost în sfârșit lansate. Nu e vorba însă de soluții miraculoase, cred că toată lumea știe acest lucru. E o situație foarte complexă și foarte schimbătoare E vorba de mai multe procese diplomatice curs, pe de o parte procesul de la ONU, care este în curs. Am avut uh, rezoluția 2071, care a fost uh, făcută sub articolul 7 la cererea autorităților din Mali, deci care aprobă utilizarea forței, va trebui să aibă loc o altă întâlnire pentru a vedea care este fezabilitatea unei astfel de intervenții avem, pe de altă parte, un proces diplomatic local, mai multe uh, procese de mediere care se de mediere care se pare că se accelerează. Se pare că și Mauritania și Algeria s-au implicat uh, cât mai activ în această activitate diplomatică. Și există, pe de altă parte, problemele de securitate, uh, evoluțiile care au loc la fața locului, uh, mișcările din nord care au câștigat teritoriul de acolo din Mali și strategiile diferite care se pot aplica. Deci, o situație foarte schimbătoare, după cum spuneam, dar noi salutăm faptul că Uniunea Europeană și-a luat un angajament clar în acest sens că uh, utilizează resursele disponibile pentru aceasta. Doamna Ashton face o adevărată apologie a unei abordări uh, totale și putem spune că în ceea ce privește cornul Africii avem uh, oarecare succes și în Sahel exista un astfel de teren favorabil pentru o astfel de abordare globală. Am să dau cuvântul întâi domnului Lopez Blanco pentru a ne prezenta situația actuală în regiune, care sunt acțiunile UE, după aceea domnul um, Aber în legătură cu chestiunile operaționale și domnul Dekerkov în legătură cu problemele de securitate. Domnul Lopez Blanco, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să mulțumesc uh, de asemenea faptului că ați organizat uh, această ședință în legătură cu problematicile din Sahel și în special criza din Mali. Dacă îmi permiteți, voi vorbi în engleză acum, pentru că prezentarea e făcută în această limbă. Aș vrea să vă fac o evaluare și o prezentare a situației actuale, a strategiei UE și, în special, a felul în care această strategie se aplică a provocărilor din Mali. Aș vrea să reamintesc obiectivele strategice ale Uniunii, promovarea stabilității, conectarea securității, dezvoltării și a guvernanței prin utilizarea coordonată a instrumentelor UE. Aceasta este o abordare globală adoptată de Uniunea Europeană în strategia pentru Sahel și aceasta este fundamentală pentru a rezolva problema a, uh, lipsei de securitate, a conflictelor regionale, locale și la nivel național. Care este situația din punct de vedere al securității uh, în Mali și la nivel internațional, așa cum a spus și dumneavoastră, domnule președinte? Pregătirea pentru o susținere a, a comunității internaționale a unei activități militare în Mali pentru a-și recupera integritatea, toată această activitate a făcut progrese deosebite. E vorba de operațiuni comune care au fost elaborate cu ajutorul Uniunii Africane, a ONU și a Uniunii Europene și care au fost susținute pe 13 noiembrie de Uniunea Africană. Se așteaptă ca la sfârșitul lunii să se facă un raport care să pregătească drumul pentru discuțiile la Consiliul de Securitate la începutul decembrie la ONU. La rezoluția de la capitolul 7 există un mandat uh, clar pentru o susținere internațională în Mali. În acest sens, această rezoluție ar putea fi adoptată și sperăm acest lucru până la sfârșitul anului. Um, dezbaterea politică însă n-a făcut destule progrese până acum, pentru că actorii politici au prezentat condițiile pentru menținerea puterii și pentru procesul de tranziție și nu s-a ajuns la un acord în legătură cu criza instituțională. Până acum, uh, ei n-au făcut față apelului făcut de comunitatea internațională și n-au ajuns la un acord în ceea ce privește un cadru credibil pentru dialogul între Nord și Sud, în care să includă și grupurile teroriste și liderii naționali pentru rezolvarea conflictului în care uh, grupurile teroriste și criminale s-au implicat. Situația politică este periculoasă și se poate transforma într-o adevărată criză. De aceea, comunitatea internațională trebuie să intervină pentru a face față acestor provocări. În nord, timpul trece în favoarea grupurilor armate islamiste. Aceasta intensifică activitatea lor în rândul populației, unde se aplică o lege riguroasă de tip sharia, care nu respectă drepturile omului. Aceasta a devenit un sanctuar pentru uh, activități teroriste, pentru uh, activități transfrontaliere și destabilizează situația politică din țările vecine. Reprezintă un pericol pentru întreaga regiune și pentru Europa. Activitățile militare internaționale încurajează uh, și stimulează rivalitățile între grupurile armate și aș vrea să insist asupra faptului că se presupune acest lucru. În urma a eforturilor diplomatice făcute de Algeria și Burkina Faso, unul dintre grupurile armate de acolo au denunțat terorismul pe 6 noiembrie, dar uh, rămân în continuare conviși pentru aplicarea legii uh, Sharia în regiunea în care se află. Un acord politic între aceste um, grupuri islamiste și grupurile seculare de acolo nu au reușit până acum să aibă o reprezentativitate la nivelul negocierilor. La începutul decembrie va avea loc o nouă rundă de negocieri cu autoritățile de acolo. Burkina Faso a fost mediator pentru aceste negocieri. Trebuie să vedem dacă această nouă voință a salaidinilor de a negocia cu cele două grupări reprezintă doar o strategie pentru a evita intervenția militară internațională sau există o voință adevărată de a ajunge la un acord. E clar că de această dată comunitatea internațională, pregătind intervenția militară, a făcut ca actorii să se așeze la masa negocierilor. S-au dat asigurări că se dorește o soluție federală cu un stat unitar malian și s-a lansat o ofensivă militară la jumătatea lunii noiembrie. Obiectivul era acela de a-și susține poziția militară și politică pentru negocierile viitoare. Luptele continuă în mod sporadic și sunt însoțite de daune colaterale în rândul civililor. Această ofensivă va pune la încercare, practic, acordul între cele două grupări și uh, vom vedea ce se va întâmpla pe viitor. Care sunt obiectivele Uniunii Europene în regiune? Acțiunea Uniunii Europene dorește să restaureze credibilitatea uh, în perioadei de tranziție cu un calendar foarte clar care să facă să, să ajungă la un guvern ales, la un control clar și la o reconstrucție a forțelor de securitate. Programul de cooperare pentru dezvoltare cu Uniunea Europeană poate să ducă la instaurarea acestor acțiuni. În al doilea rând, stabilirea unui cadru credibil pentru un dialog nord-sud în care să fie implicate grupurile care nu sunt teroriste și liderii comunităților tradiționale, reconcilierea și construirea păcii. Uniunea Europeană susține eforturile de mediere realizate de Burkina Faso și activitățile de mediere de la nivelul uh, track 2 uh, și track 3. În al treilea rând, întărirea credibilității amenințării cu forța, lăsând loc negocierilor pașnice și, uh, ca un ultimatum, ultimatum utilizarea forței dacă e nevoie împotriva teroriștilor. Acesta este linia de securitate pentru care a fost construită și EUCAP Sahel pentru Niger și de asemenea noua misiune care se pregătește din partea Uniunii Europene. În al doilea rând, restaurarea credibilității autorităților de stat, contractul social din Mali pentru uh, dezvoltarea păcii în perioada de tranziție și un ultim obiectiv, susținerea reconstrucției și a construirii păcii în nord și implementarea planului național indicativ la nivel național. E nevoie însă și de angajamente pe termen lung și am să vă prezint un rezumat al activităților din Uniunea Europeană în legătură cu această intervenție în Mali. Făcând față crizei, Uniunea Europeană și-a mobilizat toate instrumentele pentru strategia din Sahel. Au avut loc activități diplomatice la toate nivelurile. Și în această activitate diplomatică includ aici și activitatea realizată de domnul Gilles de uh, Kerkov, coordonatorul luptei împotriva terorismului. Comunitatea internațională lucrează acum și cooperează cu Uniunea Africană și cu Națiunile Unite. Operațiunile uh, militare care sunt uh, preconizate, întărirea forțelor armate din Mali și eforturile comunității internaționale um, prin uh, biroul care a fost creat la Bamako și prin activitățile din țările vecine. Acestea sunt uh, elemente cheie ale intervenției internaționale. Uniunea Europeană dorește să reia activitățile de cooperare pentru dezvoltare imediat ce problemele se vor termina, pentru a promova și susține perioada de tranziție. Eforturile de pace la diverse niveluri susțin uh, mediatorii la nivel local și internațional pentru a ajunge la o soluție. Și eforturi suplimentare trebuie făcute pentru a întări uh, rezistența în țările vecine, în special în Niger, unde uh, această misiune EUCAP pentru Niger, directorul său ne va explica activitățile de acolo. În ceea ce privește Mauritania, Trebuie să se rezolve problemele de securitate uh, și de ajutor uh, umanitar după lansarea misiunii din Mali. Vă mulțumesc, uh, domnule președinte, vă mulțumesc pentru atenție și rămân la dispoziția dumneavoastră um, pentru întrebările pe care le puteți avea. Un certain nombre de questions. Euh, mulțumesc, cred că există foarte multe întrebări. Acum îi dau cuvântul domnului Aber pentru a ne descrie această misiune nouă din Niger, Niger și pentru a ne pune la curent cu ceea ce se întâmplă în Mali. Mulțumesc, domnule președinte, stimați europarlamentari, așa cum a spus și Manuel López Blanco, în Niger acum construim această misiune. După cum știți, misiunea a fost decisă pe 16 iulie de către Consiliu pentru o perioadă de 2 ani inițial cu 50 uh, uh, de persoane în uh, personal. A fost vorba inițial de o misiune de formare și consiliere în rândul forțelor de ordine. Participă însă și forțe militare, experți care contribuie la consolidarea sectorului de securitate din Niger. Pe 8 august uh, au fost uh, deplasate în uh, Niamei 25 de persoane și până la sfârșitul lui decembrie această misiune se va extinde până la 45-50 de persoane. Pe 10 decembrie, șeful misiunii va prezenta planurile sale în fața SIFCOM. Nu sunt însă schimbări majore față de orientările inițiale. Obiectivele misiunii sunt de a consilia și sprijini implementarea uh, strategiei nigeriene de securitate și dezvoltare de a sprijini dezvoltarea unor structuri de coordonare regională și națională pentru lupta împotriva terorismului, pentru sprijinirea uh, statului de drept și lupta împotriva structurilor uh, infracționale și punerea la punct a unor programe de pregătire corespunzătoare. Vrem să sprijinim de asemenea forțele de securitate nigeriene și să contribuim la identificarea, planificarea și punerea în aplicare a unor proiecte în domeniul securității în această țară. Cum vă spuneam, misiunea a început pe 6, a fost decisă pe 16 iulie. Pe 8 august au plecat primii uh, experți încă nu avem planurile operaționale ale acest, acestei uh, misiuni, uh, însă Știm că s-a luat legătura cu actorii relevanți din domeniul securității din uh, Nigeria, cu colegiul pentru securitate în Sahel și Trebuie să subliniez uh, că avem uh, dificultățile cu care ne-am obișnuit deja. E vorba de uh, evaluarea condițiilor din punct de vedere tehnic, uh, condițiilor în care va opera această misiune, iar fondurile vor fi disponibile numai odată ce va fi numit uh, șeful acestei misiuni. Deci, deocamdată, acești oameni se confruntă cu uh, problema traiului de zi cu zi în uh, uh Niger. au de plătit uh, chirii, trebuie să-și uh, procure echipamente de comunicații, echipamente GSM și așa mai departe. Asta, sigur, nu are legătură cu uh, punerea în aplicare a mandatului, ci cu condițiile necesare unei misiuni de succes. În plus, există foarte mari probleme cu personalul, pentru că, după cum știți, Înainte de orice misiune, personalul este intervievat și capacitățile noastre de a furniza personal pentru această misiune sunt limitate. Am uh, efectuat uh, sute de interviuri cu oameni uh, care ar putea participa, însă încă ne confruntăm cu probleme în selectarea de personal pentru uh, Africa, pentru sudul Sudanului, pentru regiunea Sahel. În același timp, prezentarea planului operațional pe 10 decembrie va simplifica lansarea operațiunilor și cred că data viitoare când ne vom întâlni voi putea să vă aduc un raport mult mai substanțial în legătură cu activitățile în această zonă. Mulțumesc! Mulțumim și noi. Acum domnul de Kerkov, așa cum facem de obicei cu dumneavoastră, poate ne prezentați evaluarea situației de securitate din aceste zone și poate și uh, riscurile pe care le vom discuta și mai târziu, riscurile regionale din uh, zona și din uh, regiunile învecinate. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc pentru invitația de a discuta împreună acest uh, dosar care mi se pare foarte important pentru această regiune și pentru siguranța statelor membre. Așa cum spuneați, în această uh, regiune. Uh, Mali este țara cea mai afectată, două treimi din uh, teritoriul său sunt în afara controlului guvernamental și asta atrage combatanți care tind să destabilizeze întreaga regiune și statele vecine. E vorba nu numai de impactul asupra Mali și Niger, dar și posibilitatea ca uh, criza să se uh, extindă în Senegal, uh, Burkina Faso și alte state învecinate. Se observă o infiltrare și un impact al acestor mișcări teroriste în sensul că există tabere de refugiați, persoane deplasate în interiorul Mali, în număr mare de persoane și am văzut la Tinduf în Algeria un efect direct Uh, faptul că există uh, recrutări uh, ale grupurilor teroriste în Mali. Se observă acest lucru în Algeria, în Tunisia, în partea de nord. Deci e clar că aceste grupuri nu doresc să rămână în Mali, ci să extind în Libia, în Tunisia, în Algeria Săptămâna trecută am fost în uh, Maroc. Există și acolo o preocupare foarte uh, serioasă pentru că tineri marocani uh, pleacă de acasă pur și simplu pentru a se alătura acestor grupuri teroriste. În Sud nu mai e niciun secret pentru nimeni că se îndoctrinează și se antrenează foarte uh, persoane și în uh, perspectivă al-Shabaab și ACMI, grupurile uh, teroriste cele mai puternice din această zonă, s-ar putea uni într-un scenariu cataclismic, ca să-i spun așa. Una dintre caracteristicile evoluțiilor din ultima vreme este că oricâte dezbatere am avea între serviciile de uh, informații uh, în legătură cu implicarea acestor uh, grupări în uh, traficul de droguri, e clar că ACMI nu se implică în traficul de droguri, totuși există o explozie a uh, traficului de droguri și a consumului de droguri în regiunea Sahel și alte state învecinate sunt vulnerabile, fragile în fața acestei uh, amenințări. Pentru noi, uh, europenii, încă nu avem uh, cifre foarte clare, dar se, începem să observăm faptul că există un număr de tineri cu dublă cetățenie care se deplasează în zonă și se întorc instruiți. Au fost un număr de arestări uh, în Franța, au fost găsiți tineri austrieci uh, sau nemți uh, în tabere de pregătire teroristă din, din Mali. Deci, problema este foarte serioasă. Așa cum spunea colegul meu, Manuel Lopez Blanco, ne bucurăm însă că răspunsul internațional este foarte um, impresionant, răspunsul Uniunii Europene, reacția Uniunii Europene este foarte bun și suntem pe cale de a desfășura acolo o paletă întreagă de instrumente de care dispunem pentru a consolida capacitățile de stabilizare, de securitate în uh, regiune și prin etape succesive începem să ne implicăm din ce în ce mai mult în uh, sectoarele civile și militare în uh, Mali. E foarte important pentru că cu cât întârzie intervenția noastră, cu atât uh, grupurile teroriste își prind rădăcini mai adânci în regiune și, de exemplu, autoritățile din Mali spun că nici nu mai pot interveni în nordul țării nu mai pot uh, să fac nimic acolo, începând cu gestionarea activităților statului. Uh, uh, nu pot furniza alimente și medicamente în zonă. Toată partea de nord a țării este sub controlul acestei organizații paramilitare. Este deci esențial să ne pregătim și să derulăm aceste proiecte în Mali cât mai curând posibil, pentru că cu cât intervenim mai uh, rapid, cu atât mai bine. Nu numai din punct de vedere tehnic, dar și pentru că presiunea militară susține eforturile de negociere despre care vorbea colegul meu. Uniunea Europeană, în sfârșit, în sfârșit pentru că a fost nevoie de timp pentru obținerea consensului uh, între statele membre pentru deplasarea de uh, forțe militare în această regiune. Uh, mă bucur pentru acest lucru și mesajul meu, pentru că eu sunt partizanul acestei, susținătorul acestei uh, intervenții, este că nu trebuie să ne oprim aici. Nu trebuie să fie asta singura reacție. Domnul Blanco vorbea despre o strategie amplă, globală, completă, din toate punctele de vedere, care să acopere toate aspectele, de la prevenire, guvernanță, pentru a preveni radicalizarea acestei mișcări. Nu trebuie însă să uităm că pentru a avea o operațiune de uh, dimensiunile potrivite, trebuie încă să facem foarte multe lucruri. Și aș vrea să dau câteva idei despre ceea ce putem face imediat, astăzi chiar, în paralel cu acest efort militar. Putem face multe în domeniul prevenirii, în domeniul securității, putem uh, stopa aprovizionarea acestor uh, grupuri uh, teroriste și putem interveni direct în Niger, Mali și Mauritania, țările cele mai afectate. În domeniul securității, un domeniu crucial, dar și foarte sensibil, putem să venim cu un contradiscurs, să desfășurăm acțiuni puternice în regiune, când vedem uh, așa cum se poartă uh, organizațiile teroriste din zonă, aplicarea legii Sharia și așa mai departe, uh, prin uh, impunerea acestei legi, practic prin violență, impunerea uh, lapidării și altor pedepse și suplicii uh, de natură uh, fizică, uh, recrutarea de copii, soldați și uh, încurajarea traficului de droguri, trebuie să uh, exploatăm această situație în dezavantajul acestor uh, grupuri uh, Algeria și cele trei țări despre care vă vorbeam au înființat un centru de uh, informații, unitatea de fuziune și de legătură UFL, uh, un centru care, de exemplu, distribuie aparate radio cu alimentare uh, solară care se încarcă de la soare uh, triburilor din uh, nordul țării la care uh, aparate acești oameni să asculte uh, ce se întâmplă în restul lumii și ce face restul lumii pentru a-i uh, ajuta. S-a făcut o comparație cu Afganistanul, cu talibanizarea și așa mai departe, dar cred că lucrurile sunt diferite. Aici, de exemplu, putem lucra atât în plan militar cât și în plan civil în paralel. putem uh, pe uh, componenta militară să recucerim, recucerim anumite orașe dar și în același timp pe partea civilă cu sprijinul uh, populației putem să convingem oamenii că să împiedice uh, fenomenul uh, recrutării în rândul, uh, în rândul tinerilor, de exemplu. Astăzi trebuie, în ziua de astăzi trebuie să pregătim acest răspuns și trebuie să găsim și componenta civilă care să completeze intervențiile militare. Să avem și un răspuns, o reacție pe partea civilă. în uh, Mali, uh, în uh, paralel cu um, construcția de baze militare, în jurul acestor baze militare s-au dezvoltat servicii sociale pentru cetățeni, ceea ce a dus la un sprijin foarte larg în rândul populației. Deci trebuie ca oamenii să știe că aceste organizații sunt teroriști. Trebuie să ne atragem de partea noastră populațiile din nordul țării, toaregii, uh, chiar și toaregii care sunt uh, nomazi, uh, să, ne, atragem de partea noastră. Aici avem de-a face cu un conflict militar Um, dar este un conflict uh, nu, nu este un, un conflict clasic. Uh, trebuie să colaborăm cu, uh, cu, cu autoritățile din Mali pentru ca aceștia să poată um, construi capacități judiciare să poată aduce în fața justiției teroriștii pe care noi îi uh, capturăm pe câmpul de luptă. Trebuie să insistăm în același timp în aceste intervenții uh, și în instruirea militarilor uh, din Mali pe respectarea drepturilor omului și pe toate aceste valori europene pe care noi le promovăm. Societatea din uh, Mali evoluează foarte rapid. Uh, aș face o paralelă cu Mauritania în, uh, în urmă cu 10 ani. Există influențe aici care nu corespund islamismului tradițional din Mali și de aceea trebuie consolidate activitățile de prevenire. Acum, Ehm, aș eh, vorbi despre ehm, situația eh, refugiaților. Sigur, sunt eh, proiecte în desfășurare. Există tabere de refugiați în Mauritania, în Niger. Însă, și aici există tineri și adolescenți care nu au deloc educație școală și care reprezintă un uh, bazin de recrutare, un, un mediu foarte uh, propice pentru uh, organizațiile teroriste. De aceea, uh, procesul de uh, mediere uh, de care era, vorbeam mai devreme, susținut de Burkina Faso, trebuie să țină cont de faptul că în aceste tabere de uh, refugiați se desfășoară o activitate de recrutare intensă și trebuie să facem ceva în acest uh, sens. Deci, cam asta ar fi pe partea de prevenire. În domeniul uh, securității, eu uh, aș spune că ar trebui să desfășurăm în regiune, în Mali, în Niger, pentru că colegul meu spunea că uh, misiunea europeană nu este încă în uh, nu și-a atins încă uh, capacitatea de plină de, uh, de acțiune, eu aș pleda pentru o misiune civilă care să se adreseze poliției, jandarmeriei, care să pregătească și să formeze ofițeri în rândul acestor structuri deja existente. Un alt aspect. Eh, voința eh, politică europeană s-a <coughs> exprimat aici în mod iterativ. A fost nevoie de timp pentru a ne implica. Și um, în timp a apărut această idee a creierii unui colegiu care să se ocupe de problemele uh, Uh, din uh, Sahel și care să găsească soluții de uh, integrare, de, de cuplare a diverselor, a eforturilor pe diverse domenii care se desfășoară în această regiune. Pe de altă parte, există um, un efort de dezvoltare a sistemului judiciar în aceste țări. Trebuie să trimitem, să transmitem mesajul că uh, infracțiunea nu uh, este o cale de urmat, uh, că nu merită să uh, te implici în, sau să te alături acestor grupuri care se ocupă în special cu traficul de droguri. În Nigeria am acceptat să ne să ocupăm de reforma pazei frontierelor în uh, cadrul ONU. În cazul Libiei, acest uh, program uh, ONU pentru protecția frontierelor este unul foarte important și cred că dimensiunea uh, Sahel a acestui program este foarte importantă. Trebuie să intervenim însă și în Mauritania și să aplicăm același model și în uh, Mauritania. Aici însă ne-ar costa în jur de 20 de milioane de euro în plus pentru continuarea și desfășurarea acestor proiecte și pe plan intern uh, pot să vă spun că dialogul meu cu agențiile europene, cu colegii mei, cu Europol și Eurojust, uh, se concentrează pe controlul și prevenirea Um, recrutării în rândul uh, tinerilor europeni. S-a văzut uh, acest uh, fenomen. Aici ajungem la problema veniturilor. Aceste organizații câștigă foarte mult din răscumpărări, din trafic de droguri, dar trebuie ca acei bani să poată fi cheltuiți. Ei au nevoie de alimente, de medicamente, de arme și există un întreg uh, lanț de furnizare care trece prin Algeria. Înțelegem că este foarte greu să păzești frontierele în uh, plin deșert, în mijlocul deșertului, dar trebuie să încercăm să închidem aceste frontiere și să tăiem acest lanț de furnizare. În ceea ce privește traficul de droguri, trebuie să facem mult mai mult. Am uh, auzit și am fost uh, uimit să aud că Agenția Specializată a Națiunilor Unite, uh, care se ocupă de combaterea traficului de droguri, își va închide biroul din uh, Guinea-Bissau. Asta nu are nici. Nu, nu, nu are niciun înțeles această mm, mișcare. Deci trebuie să facem mult mai mult. Uh, în domeniul justiției și afacerilor uh, interne și trebuie să profităm de structurile existente în uh, Maroc, uh, la Dakar și aș avea două idei. Prima pe care am mai menționat ar fi un mecanism regional de urmărire a traficanților de droguri, pentru că uh, există o presiune uriașă asupra magistraților din această zonă. Și o a doua idee ar trebui să căutăm în cadrul uh, Națiunilor Unite un mecanism de sancțiune pentru că în Africa de Vest uh, traficul de droguri devine o amenințare la adresa uh, siguranței naționale, pur și simplu. Ne preocupă de asemenea ce se întâmplă cu țările vecine, cu Senegal, Burkina Faso și de aceea ar fi poate bine să vedem ce putem face uh, acolo. Președintele Senegalului a venit uh, la Bruxelles și am uh, discutat. Cred că putem împreună să identificăm care sunt nevoile și să mobilizăm mai mult sprijin decât astăzi pentru a evita o viitoare întâlnire a acestei comisii care să discute uh, despre cum uh, am eșuat în uh, regiune. Iată deci, în paralel, uh, activitatea de formare a militarilor uh, uh din uh, regiune mi se pare o inițiativă excelentă. Mulțumim pentru această expunere, multe idei, multe piste care sper să se materializeze. Ați spus că în urma intervenției noastre, prima, primul lucru care îmi vine în minte este că am pierdut foarte mult timp, pentru că de ani de zile s-a tras semnalul de alarmă legătură cu această regiune a Sahelului și în momentul în care începem să desfășurăm acolo activități binevenite, avem impresia că am ajuns prea târziu și că practic notăm împotriva curentului. Noi ne ocupăm de pregătire, dar problema este deja avansată și uh, țările din regiune doresc în acest uh, moment și țările membre și mediatorii, ați auzit ce a spus Romanii Romano Prodi, uh, insistă pe dimensiunea politică, diplomatică a chestiunii. După părerea mea, toată această confuzie este uh, legată de întârzierea cu care s-a reacționat. Uh, de un an și jumătate încercăm să punem la punct această misiune uh, Sigur că nu sunt naiv, știu că totul se leagă de uh, sensibilizarea statelor membre, de adoptarea unei hotărâri în Consiliu, dar aș reveni acum la unele uh, aspecte din ceea ce uh, spuneați. Care sunt, v-aș întreba, explicațiile acestei întârzieri. Am să iau exemplul privind desfășurarea misiunii din Niger. Decizia a fost luată în iulie și a, am impresia că mereu avem aceleași probleme când e vorba de astfel de misiuni. Am uh, estimat că avem nevoie de 50 de persoane, dar Întotdeauna e uh, vorba de probleme de personal, probleme uh, de personal, probleme de dotare, de exemplu cu telefoane mobile. Uh, trebuie ca doamna Ashton să fie conștientă de aceste probleme și să lucrăm împreună pentru a elimina aceste obstacole, pentru a facilita o desfășurare rapidă odată ce decizia este luată eu uh, nu înțeleg de ce nu se face uh, acest lucru și de ce Consiliul uh, pune frâne logistice în calea desfășurării acestor misiuni. Romano Prodi a fost numit șeful misiunii de mediere din partea ONU și v-aș întreba dacă există o articulare între ceea ce face Uniunea Europeană pentru că și noi suntem uh, parte la eforturile desfășurate în zonă și am vrea să știm în ce fel eforturile noastre se conjugă cu cele ale misiunii conduse de Romanoporodi din partea ONU. Mi s-a spus că este de neconceput o operațiune militară uh, înainte de septembrie 2013 și iarăși, iarăși mi se pare că suntem defazați de realitate, suntem într-o întârziere uh, gravă. Deci, v-aș întreba ce legătură avem, avem cu această misiune a lui uh, Romano Prodi și cu eforturile sale diplomatice. Asta este întrebarea pe care vreau să o pun eu. Acum uh, foarte mulți colegi au cerut să ia cuvântul și am să încep dezbaterea. Grazie. Sono d'accordo su, Vă mulțumesc. Și sunt de acord. Trebuie să ne gândim de ce am uh, făcut uh, aceste greșeli în trecut. Prezența Al-Qaeda în uh, Maghreb este explicată și datorită uh, acțiunilor care nu au fost uh, suficient uh, de dure în, uh, în, această, în această zonă. În uh, sudul Algeriei și nordul uh, uh, Mali a dispărut o sursă principală de venit. Este vorba de turism. Și acest lucru reprezintă o, o problemă majoră pentru aceste două state. Aș dori uh, să mă refer la trei puncte. În primul rând, dacă interpretăm criza din Mali ca fiind o consecință a ceea ce s-a întâmplat în Libia, o consecință a primăverii arabe, cred că acest lucru ar fi o greșeală. Dacă este să vedem ce se întâmplă cu antreprenorii, cu populația din uh, această zonă, nu există o colaborare între cele două părți. Coeziunea socială este erodată, corupția s-a răspândit peste tot, a ajuns la proporții imense. Pentru a ajuta Mali, trebuie să înțelegem uh, această situație și este foarte clar că evoluțiile economice și sociale s-au concentrat în jurul uh, capitalei în detrimentul uh, regiunii din nord și tocmai în această regiune uh, se manifestă aceste tensiuni suplimentare. În al doilea rând, cred că există o situație contradictorie și în uh, țările vecine, pentru că Algeria și Mauretania își doresc evitarea unor tensiuni suplimentare și doresc să combată terorismul, însă Nigerul um, cu Niger situația este diferită. Pretindă că are o atitudine fermă, că dorește să controleze um, traficul de, ar- de arme, dar în realitate în, um, ulti- în ultimele luni am văzut că, de fapt, nu se, ia, nu se ia nicio măsură concretă din acest punct de vedere. Drept mare consider că avem nevoie de un efort diplomatic în acest sens. Al treilea punct este un punct uh, foarte delicat, punctul foarte delicat uh, legat de independența regiunii uh, Azavad. Cred că trebuie să facem o diferență între Mișcarea Națională pentru Liberarea Regiunii Azavad. Liderul uh, acestei mișcări este foarte popular în anumite state, este foarte popular în mass media, mai ales din anumite state. Și eu nu cred că există o viziune unificată în cadrul Uniunii Europene vis-a-vis -vis de această problemă. Dacă este să ne gândim la securitate, nu trebuie să uităm de punctele teritoriale și de coeziunea, coeziunea economică și socială. Nu cred că intervenția noastră Uh, ne va permite să controlăm această intervenție în totalitate. Vă mulțumesc, doamna Hanchi, să are cuvântul. Vă mulțumesc. Domnului Kerkov aș dori să mă adresez. Ce influență a avut asupra regiunii moartea lui Osama Bin Laden și fragmentarea Al-Qaeda? Există o prezență Al-Qaeda în regiunea Sahel și aș dori să știu dacă modificarea structurii Al-Qaeda a dus la efecte. Doamna Nicolae are acum cuvântul. Este Evident că zona din Maghreb și din al că situația din Maghreb și din Sahel devine tot mai dificilă și Al-Qaeda și-a modificat deja activitățile. Există foarte multe state amenințate în existența lor și poate nu ar trebui să uităm de uh, Senegal. Poate Senegalul ar trebui să fie punctul de plecare pentru uh, acțiunile Uniunii Europene. Apoi, aș dori să știu care este situația în Libia după ce regimul lui Gaddafi a fost înlăturat. Oare statul poate controla armele rămase? O a doua întrebare se referă la dificultățile noastre de recrutare a personalului pentru misiunea din Niger. Este vorba de o dificultate care are de-a face cu complexitatea procedurii, oare? Care este părerea dumneavoastră? Sau e vorba de o dificultate conjuncturală? Cred că există deja o bază de date pentru experți, pentru că ne-am confruntat deja cu această situație. Intervenția trebuie să fie urgentă, așa că dacă continuăm să tărăgănăm lucrurile, să discutăm, să dezbatem atunci când situația se va deteriora din ce în ce mai tare în regiune. Si, madame... Mulțumesc, doamna Copa. Thank you, Mr. Chairman. Vă mulțumesc, doamna președinte. Ascultându-vă pe dumneavoastră și ne uitând imaginea de ansamblu din regiunea Sahel, sunt de acord cu remarcile președintelui Donjon. Uh, ceea ce am numit noi o abordare cuprinzătoare pentru regiunea Sahel s-a dovedit a fi un dezastru complet. La un an și jumătate după ce am început această strategie, situația s-a tot înrăutățit. Și să continuăm să discutăm despre această situație în urma mod, modelelor, pe baza unor modele trec, trecute care țin de istorie, nu ne va ajuta. Sunt de acord că avem nevoie de acțiuni militare și pașnice în același timp, Cred că a venit momentul să ne regândim strategia și politicile pentru această regiune. Aș avea două întrebări concrete. În primul rând, recent am uh, pornit uh, centrul de operații al Uniunii Europene din Cornul Africii și aș dori să știu dacă acesta Uh, poate fi, poate fi folosit pentru uh, a învăța ceva și, pen, și pentru acțiunile din uh, Sahel. Și în um, legătură cu evoluțiile viitoare din PSAC, oare considerați că acest model poate fi folosit și pentru acțiuni viitoare? Al doilea punct. Există o amenințare iminentă de proliferare a armamentului nuclear în regiunea Sahel cu consecințe severe asupra securității globale și aș dori să vă întreb care sunt acțiunile EU um, vis-a-vis de asigurarea zăcămitelor și um, armelor de uraniu din, uh, din această zonă. Mulțumesc, domnul Chelam. Vă mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să mulțumesc vorbitorilor pentru um, informațiile pe care ni le-au pus la dispoziție și eu sunt de acord că strategia Uniunii Europene pentru regiunea Sahel nu și-a atins obiectivele. Situația este mai îngrijorătoare decât a fost în urmă cu un an și trebuie să rupem acest cerc vicios. Mizeria economică și socială duce la instabilitate politică și invers și după cum ați menționat, există grupuri uh, de criminalitate organizată și de teroriști care se concentrează pe traficul de droguri, un fenomen care devine tocmai extins în zona respectivă. Sunt de acord cu colega noastră Copa că această regiune poate duce la instabilitate globală. Reacția noastră la ce se întâmplă acolo este cu atât mai importantă. Un semnal pozitiv este că Uniunea Europeană a reușit să ia o decizie vis-a-vis -vis de uh, asistență uh, umanitară suplimentară, în contextul în care 200.000 de copii mor anual în această zonă. Întrebarea care se pune este cum putem direcționa această asistență umanitară populației uh, fără mediatori. Domnul Lopez Blanco a amintit un lucru foarte interesant, chiar și posibilitatea unei uh, intervenții internaționale reprezintă un uh, factor de unire a diferitelor uh, fracțiuni care se află în conflict, un factor care um, sprijină uh, inițierea unor negocieri. În același timp, orice intervenție internațională nu va avea succes dacă populația civilă nu se va bucura de alternative reale. Pe de altă parte, regiunea, uh, colaborarea regională este foarte importantă, aceasta ar putea să fie una mai puternică și sunt de acord cu dumneavoastră, Algeria ar putea fi asociată acestor eforturi și lucru care este într-adevăr uh, îngrijorător, se leagă de um, problemele cu care se confruntă misiunea în Uniunea Europeană pentru a deveni cele din urmă, într-adevăr, uh, operațională în totalitate. Problemele legate de personal sunt foarte îngrijorătoare. Avem nevoie de o mai bună cooperare mm, din partea Uniunii Europene și de acțiuni mai uh, eficientă. Și o ultimă întrebare. Ne uitând uh, discuția legată de noul cadru financiar multianual, în cadrul căreia se propune o înghețare a bugetului, doresc să vă întreb cum considerați că va fi direcționat în viitor asistența noastră? Pentru că este evident că în această regiune este nevoie de mai multă asistență pe viitor și cum vom putea face față acestei sarcini foarte importante, pentru că, după cum a spus domnul Kerkhoff, acum este momentul în care trebuie să facem mai mult decât am făcut în trecut. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc! Ultima intervenție, doamna Ana Gomez. Da, sunt de acord cu cele spuse de președintele domnul Danjon. există aceast, acest sentiment că am uh, pierdut foarte mult timp și implicațiile crizei din Europa nu sunt doar economice și financiare, ci și politice. Și, a, și aceasta este explicația um, situației în care, în ciuda pericolelor cu care ne confruntăm, nu am făcut nimic și ce am făcut a fost, a mers foarte încet și a fost, s-a blocat întotdeauna. Aș dori să vă întreb dacă nu există, de ce nu avem niște fonduri de inițiere acestor acțiuni și apoi aș dori să vă întreb da, câteva lucruri despre contribuția statelor membre. Eu cred că unele state membre ar dori să contribuie mai mult, însă, de exemplu, propriul meu stat are probleme financiare. Însă noi dispunem de o expertiză, cunoaștem foarte bine uh, regiunea respectivă, expertiză care poate fi folosită. Apoi nu trebuie să uităm de Libia. Și aici am mirosit resurse Am uh, deschis un birou în Begazin în, în uh, cursul uh, conflictului, birou care a fost, a fost închis, am redeschis o nouă misiune ad hoc în Tripoli și nu ne-am ocupat de această problemă care, de, de care știam foarte bine că va duce la, la acest proces de proliferare a armelor în, în regiune. Am vizitat de curând uh, un oraș din, de la sud de Tripoli și uh, am văzut acolo un depozit de armament uh, construit de români pentru uh, Gaddafi. Uh, 72 de buncăre uh, plină cu armament și zona respectivă a fost uh, bomba- bombardată de NATO și vă pot asigura că există un număr mare de arme în regiune și aș fi putut să iau și o armă, de exemplu, să o aduc cu mine. Există unele ONG-uri care încearcă să rezolvă să rezolve această situație, să, să asigure până la urmă uh, siguranța acestui uh, depozit, însă au spus că ar avea nevoie Uh, cu resursele pe care au acum la dispoziție de șase ani. Și nu este singurul depozit de armament. Deci este evident că trebuie să facem mai mult. Și vă rog să nu spuneți că în Libia este caos, haos, avem nevoie, trebuie să așteptăm ca guvernul să funcționeze mai bine. E bine, Consiliul Local din acest oraș, din Zintan, ne-a cerut să îi ajutăm pentru că și ei înțeleg cât de periculoasă este situația pentru propria populație și există colaborare cu Canada și așa mai departe, deci există condiții pentru a iniția această muncă necesară în uh, Libia. Se întâmplă, pe de altă parte, și lucruri foarte bune în uh, Libia. În urma atacului terorist împotriva ambasadei uh, americane, uh, reacția populației a fost incredibilă. Populația a reușit să alunge acești teroriști din Benghazi, însă ei sunt prezenți în alte părți a Libiei. Deci este evident că Libia trebuie să facă parte din uh, orice strategie pe care o concepem pentru această uh, regiune. Apoi nu trebuie să uităm de ce se întâmplă în Sahara. În 2004 am, uh, am uh, vizitat Timbuktu și citeam, citisem un articol care susținea că există uh, o mare parte din populație care este gata să fie recrutată de uh, Al-Qaeda. Și aș dori să vă întreb ce se întâmplă, de ce Uniunea Europeană nu reușește să aibă o poziție comună vis-a-vis -vis de Sahara, nu a făcut nimic pentru a Uh, depăși um, această situație. Nu am făcut nimic pentru a progresa și vis-a-vis -vis de Maroc. Pentru toată această regiune unde există un număr mare de recruți pentru oricine dorește să destabilizeze această regiune în legătură cu Guinea-Bissau. Sunt de acord cu dumneavoastră când nu puteți înțelege de ce această agenție specializată a Națiunilor Unite păr- păr- părăsește Guinea-Bissau. Însă nici Uniunea Europeană nu s-a comportat uh, mai bine. Am avut și o misiune de pregătire a armatei din Guinea-Bissau care nu a avut suficient personal niciodată și până la urmă ne-am folosit de anumite pretexte pentru a ne retrage misiunea de acolo și haide să nu ne mai mirăm că acest stat a devenit centrul uh, traficului cu substanțe narcotice. Cine oare a sponsorizat ultima lovitură de stat? CDAO este presupusul nostru partener pentru a asigura siguranța din uh, regiune. Această organizație este responsabilă pentru ultima lovitură de stat din Guinea-Bissau, care asigură în continuare operațiunile traficanților de dragă. Deci mă întreb dacă vom continua colaborarea cu acești parteneri sau ce se va întâmpla. Apoi, aș dori să vă întreb dacă ați putea să ne spuneți mai multe lucruri despre această ramură a vahabismului care devine tot mai prezentă în uh, regiune și cum putem aborda, de fapt, rădăcina acestui uh, fenomen. Până la urmă, nu este vorba doar de ideologie Uh, religioasă, ci și de o susținere financiară. Și aici nu trebuie să uităm care este rolul Arabiei Saudite și care este abordarea noastră în uh, contextul acțiunilor uh, viitoare, pentru că acum consider că nu facem nimic pentru a asigura siguranța zonei Sahel. Mulțumesc! Aș propune ca cei trei invitați să ia cuvântul din nou în ordinea în care și-au făcut prezentările pentru a răspunde la întrebările care sunt de competența lor și pentru a aduce elemente suplimentare pentru întrebările care n-au direct uh, legătură cu competența lor. Domnul Lobo, vă rog. Mulțumesc, domnule deputat. Vreau să vă mulțumesc uh, tuturor celor care au intervenit din sală și pentru întrebările absolut pertinente și importante pe care le-ați adresat. E vorba aici, în primul rând, de utilitatea strategiei și care este situația actuală în legătură cu această strategie. Cred că ar trebui să revenim un pic uh, să ne întoarcem la logica și natura acestei strategii și perspectiva ei din punct de vedere al potențialului său. Dacă vă reamintiți, strategia pentru Sahel a fost o strategie de contribuție și nu de substituție. Ea nu poate rezolva problemele în locul celor de acolo. Uniunea Europeană nu poate rezolva problemele țărilor uh, din Sahel, uh, din Sahara sau din uh, Africa de Nord. Singurul lucru pe care poate să-l facă este să aibă niște strategii adecvate. Acesta este principiul responsabilității proprii. Noi nu putem susține și înlocui un guvern uh, marinez care este pe pragul colapsului. Nu putem decât să, să îi ajutăm să se reconstruiască. De asemenea, nu putem înlocui o armată uh, care este deja distrusă. Nu putem decât să o ajutăm să își revină și aceasta pe baza puterilor civile. Însă pentru a face acest lucru, pentru a avea o armeată bazată pe puterea civilă, trebuie să reconstruim în primul rând puterea civilă. Așa că problemele sunt uh, mult mai uh, înrădăcinate, mult mai structurale și o strategie uh, care a fost adoptată în urmă cu un an și jumătate, cred că nu poate rezolva astfel de probleme. Cred că există aici o problemă cu așteptările pe care le avem și ar trebui să înțelegem care sunt limitele care definesc acțiunea internațională. Ne-am putea pune și întrebarea de ce Statele Unite n-au rezolvat această problemă sau de ce China n-a rezolvat problemele din Sahel. De ce n-au făcut-o Franța sau Regatul Unit, care au totuși uh, niște mijloace deosebite? De ce n-a făcut-o Algeria, care are o armată de peste 300.000 de soldați și a, uh, peste 5 miliarde de eroi potențiali? Au, de asemenea, servicii de inteligență deosebite și o cunoștință, cunoștințe deosebite la fața locului. De ce n-au intervenit pentru a ajuta la construirea unui stat malinez? Pentru că, în principiu, interesează mai mult stabilitatea în Mali decât lipsa de stabilitate, pentru că problemele sunt mult mai structurale și mult mai durabile decât ar părea la o primă vedere. Mali este un stat care a fost decolonizat în urmă cu 60 de ani, deci din punct de vedere uh, istoric este un stat tânăr, unde problemele referitoare la construirea unei națiuni n-au fost până acum rezolvate. Există aici o dificultate în a, a gestiona relația între a, cetățeni și stat, contractul social și, de asemenea, între statul central și anumite categorii de populații periferice, a chestiunea statelor națiune. Acolo s-a instaurat o democrație o democrație care era singura posibilă la momentul acela, dar care s-a degradat de-a lungul timpului și s-a transformat într-o democrație de fațadă. Sunt de acord uh, că această uh, criză din Mali n-a fost cauza celei din Somalia. Nu, a fost un declanșator în plus, dar nu, nu a fost adevărată cauză. Pentru că avem o adevărată problemă uh, în ceea ce privește funcționarea Al-Qaeda la nivel global. În Mali sau în uh, Magrebul islamic, al-Qaeda de acolo este un fel de export uh, algerian. A fost uh, considerată uh, mult timp ca o problemă care nu îi privea pe ei. Era vorba de un grup de algerieni care doreau să scape de uh, presiunile făcute de forțele de securitate din Algeria. Și timp îndelungat, uh, președintele de acolo, care acum uh, este învinuit uh, de toate cele și considerăm că el este responsabil pentru tot, le-a cerut uh, algerienilor să se ocupe de această problemă și bineînțeles că ei n-au făcut-o. Nu că aș vrea eu să susțin aici strategia pentru Sahel și să nu poată fi criticată, nu, departe de mine acest gând, dar trebuie să înțelegem, pe de altă parte, că acesta este uh, felul în care acționează uh, Uniunea Europeană. Uh, noi uh, reacționăm la ceea ce se întâmplă, nu în același timp, ci în mod consecutiv. Aceasta este natura uh, noastră. Atât ce pot să spun este că încercăm alături de Consiliu și alături de Parlamentul European, care are și el un rol important de jucat, Parlamentul știu că în cadrul adunării parlamentare comune ACP a prevăzut um, realizarea unei misiuni în Mali. E un lucru foarte bun. De fapt, este esențial ca Parlamentul să se ducă la Bamako pentru a face ca adunarea națională de acolo să se miște, pentru că aceasta este punctul de legătură, punctul constituțional, ancora constituțională pentru democrația din Mali. Deci trebuie făcute toate eforturile. Poate ar trebui să vorbim acum și despre legătura pe care o avem cu domnul Romano Prodi. Noi um, menținem o legătură directă cu dânsul și cu echipa sa care este acum în formare. Avem de asemenea o legătură directă cu Sail Ginit, care este reprezentantul uh, secretarului general Ban Ki-moon pentru Africa de Vest și care face parte din echipa lui Prodi. Însă, domnul Prodi abia acum începe să studieze uh, dosarul pentru Sahel. Și e nevoie de timp pentru aceasta. Înțelegeți foarte bine acest lucru, pentru că mulți dintre dumneavoastră lucrați de ani de zile la acest dosar și poate încă nu îl înțelegem prea bine. Și nu știu dacă cunosc pe cineva care într-adevăr să știe pe degete tot ce se întâmplă acolo. La nivel internațional uh, sau european, poate Jil, nu știu dar Gil, e adevărat că a lucrat foarte mult în acest domeniu și a intrat în detalii. Oricum, menținem legătura cu domnul Prodi. Am primit o invitație din partea dânsului pentru a participa la întâlnirile care au fost prevăzute și încercăm să-l ajutăm cât mai mult cu putință, pentru că Uniunea Europeană se crede că rolul domnului Prodi poate fi unul esențial din mai multe puncte de vedere. În primul rând, domnul Prodi poate reprezenta o adevărată pârghie, concentrând toate eforturile comunității internaționale. Spuneam că procesul de tranziție instituțională la Bamako la ora actuală este blocat Așa că comunitatea internațională trebuie să facă presiuni și domnul Prodi poate să o facă în numele comunității internaționale și pentru aceasta are nevoie de ajutorul Uniunii Europene. De asemenea, ar putea interveni în ceea ce privește procesul de mediere la fața locului și sper să facă acest lucru. Îl putem ajuta pe domnul Prodi prin acțiuni de mediere complementară acordând un rol important uh, Burkinei Faso, Algeriei și implicând uh, toți uh, actorii din regiune. Iată cele câteva comentarii pe care vroiam să le fac la momentul acesta. Și acum, dacă îmi permiteți, voi trece peste comentariile referitoare la Libia, pentru că nu cred că am uh, toate cunoștințele necesare pentru a o face. Așa că nu vreau să uh, încerc uh, să fac ridicolul aici și să spun prostii. Un ultim cuvânt în legătură cu intervenția care se pregătește acum. Această intervenție, chiar dacă uh, procesul de formare poate părea uh, ca nefiind absolut pertinent pentru problema cu care ne confruntăm sau uh, că ar veni prea târziu sau că ar fi inutilă, totuși cred că formarea este practic cheia soluției. Pentru că problema stabilității la Bamako are de-a face cu armata care este dezintegrată și care acum este pe scena politică. O armată care nu mai are un comandament foarte clar. Și singura posibilitate pentru a restabili stabilitatea politică la Bamako ține, practic, de restructurarea unei armate republicane care să aibă o adevărată ierarhie uh, de comandament și uh, UTM-ul uh, a vorbit despre această chestiune, restabilirea ierarhiei uh, pentru armată. Acest lucru este un element cheie pentru sistemul politic din Mali. Celălalt aspect este că restabilirea acestei ierarhii și a capacității operaționale a armatei din Mali, incluzând aici și cursurile de formare în uh, dreptul internațional al drepturilor omului pentru operațiunile civile, toate acestea sunt elemente cheie pentru o utilizare credibilă a amenințării și a forței și a utilizării forței, pentru că aceasta poate face ca anumiți actori să se prezinte sau nu la masa negocierilor. Și acesta este un element esențial al intervenției militare internaționale. Acțiunea realizată de uh, FISMA nu este uh, o misiune militară, ci este o misiune care să susțină o armată marineză republicană și care însoțește o strategie de negociere cu grupurile din Nord și în special cu populația din Nord, pentru că ei sunt cei care trebuie să fie reprezentați la masa negocierilor. Liderii acelor comunități, responsabilii comunităților din Nord. Cu ei trebuie să vorbească statul malinez și nu cu liderii uh, armați. Însă pentru aceasta e nevoie de un guvern legitim malinez care să dispună de o armată cu minim de credibilitate și cu o ierarhie foarte clară. Mulțumesc! Mulțumesc și eu pentru aceste comentarii și acum dau cuvântul domnului Haber. Domnule președinte, întrebările care mi-au fost adresate mie depășesc misiunea despre care discutăm. Sunt întrebări, într-un fel, orizontale și voi avea nevoie de ceva timp pentru a vă oferi explicații, timp pe care sunt dispus să mi-l iau, dacă îmi permiteți acest lucru. Problema nu este legată de bani. Aceasta este uh, vestea bună. Bugetul este suficient pentru misiunea noastră și chiar în, uh, pentru noul cadru financiar multianual, discutăm de o sumă de 360 de milioane de anuală. Este suficientă, o sumă suficientă pentru toate misiunile în desfășurare, pentru care, de exemplu, folosim 260 de milioane de euro, restul fiind folosit în alte scopuri. Deci nu disponibilitatea fondurilor este o problemă, ci o problemă, problema este legată de cheltuirea acestor uh, sume. O altă problemă este legată de personal. La prima vedere, nici personalul nu ar trebui să fie o problemă, pentru că cred că avem o limită naturală de 4.000 de persoane, uh, funcționari și Uh, personal uh, temporar și personal local și așa mai departe. Însă, în acest an avem cu 200 de oameni mai puțin decât anul trecut. În același timp trebuie să operăm trei misiuni. De ce s-a întâmplat acest lucru? Uh, Kosovo reprezintă o prioritate pentru noi, lucru care va, va fi continuat și, pe, și în următorii ani. De fapt, misiunea de acolo este mai uh, redusă, lucru care ne ajută să cheltuim mai puțin resurse financiare. Problema legată de personal este că avem 1,7 de uh, doritori pentru a ocupa un post. Este o rată mm, nu suficient de mare. Deci trebuie să cerem statelor membre să încerce să angajeze tot mai multe uh, persoane. Acest proces durează mult timp și ar fi mult mai bine dacă am putea angaja uh, personal pe termen scurt. Însă există un dezechilibru din acest punct de vedere. Dacă este să calculăm contribuțiile din punctul de vedere al polițiștilor, pentru un milion de uh, locuitori pentru, pe stat membru, există diferențe foarte mari între țările, țările care contribuie cu un număr mai mare de personal și cele care uh, contribuie cu un număr mai uh, mic de personal. Deci eforturile nu sunt distribuite la fel de bine între statele membre. Dacă este să vă spun care a fost cel mai important factor de întârziere a misiunilor din acest an, pot să vă spun că este lipsa măs- măsurilor de pregătire. Știți foarte bine că avem trei misiuni și lucrăm și la a, la a patra misiune în Libia. Dorim să reluăm și activitatea misiunii EUBAM uh, Rafa Și toate aceste eforturi ne-au consumat foarte mult timp. Și am ajuns la limita resurselor și capacităților pe care le avem la dispoziție. În momentul în care, de exemplu, am mers în Georgia în urmă cu patru ani, au fost măsuri pregătitoare. Armistițiul uh, mediat de francez a fost încheiat pe data de 6 8 august. Pe data de 6 septembrie s-a încheiat un alt acord și între timp au fost lansate aceste măsuri de pregătire, deci uh, decizia Consiliului a fost adoptată pe 5 septembrie, am fost recrutat pe 21 septembrie, pe 22 deja am mers la fața locului și a trebuit să îmi, uh, dacă aș fi început atunci să îmi găsesc cartierul general, să cumpăr calculatoarele și așa mai departe, nu aș fi putut iniția uh, misiunea pe 1 octombrie. Deci, deși uh, planificarea misiunii a, fost, a durat uh, puțin timp, a fost un lucru foarte eficient. Pentru Kosovo, din punct de vedere juridic, nu am avut măsuri pregătitoare, dar am avut o misiune pregătitoare care a funcționat deja un an de zile dinainte, pentru că calendarul uh, de punere în aplicare a planului Ahtisari a fost unul foarte clar. Mm, asemenea măsuri pregătitoare nu au existat pentru noile misiuni. Tocmai de aceea acestea sunt atât de întârziate și uh, Niger, EUCAP Niger nu se află în situația cea mai dificilă. Cea mai, dif- în cea mai dificilă situație uh, este uh, misiunea din Somalia, lucru care poate fi explicat prin lipsa acestor măsuri de pregătire. Vestea bună este că între timp Comisia a ajuns la un acord Uh, este de acord cu aceste măsuri de pregătire pentru noile misiuni și pe viitor acestea vor, uh, vor ajuta. În acest moment um, ele nu există. EUBAM RAFA, de exemplu, nu va beneficia de, de asemenea măsuri pregătitoare. Acesta este un punct important. Un altul despre care avem uh, vești relativ uh, bune este că majoritatea echipamentului va veni dintr-un depozit. Există un asemenea depozit în Bosnia-Herzegovina pentru că misiunea de acolo a fost redusă în dimensiuni și avem la dispoziție uh, echipament, însă transportarea acestui echipament, de exemplu, înspre UCAP Nestor reprezintă o, prov- o provocare pentru că uh, Uh, trebuie să angajezi o firmă de transport, lucru care duce la o întârziere de șase săptămâni pentru a organiza uh, licitația respectivă, pentru că trebuie să respectăm niște prevederi din regulamentul financiar. Știți foarte bine acest lucru. Drept urmare, șeful uh, misiunii așteaptă acest echipament din Bosnia, să ajungă din Bosnia. Dar Uh, perspectivele sunt mai optimiste. Există și altă problemă. Uh, ști, știți foarte bine cât de important este rolul șefului misiunii pentru structura, pentru funcționarea uh, unei misiuni. În momentul în care este numit un uh, șef de misiune, comisia merge și uh, pune pe numele persoanei respective 25 de milioane de euro pentru misiunea respectivă. Uh, poate mm, măsurile ar trebui să fie de altă natură, mai uh, flexibile. Nu știm uh, care va fi până la urmă soluția finală găsită între noi uh, și celelalte direcții generale din comisie. Este o discuție care se desfășoară și apoi ne dorim un, un centru de servicii Uh, comune, pentru că fiecare misiune până acum a trebuit să înceapă cu totul de la zero. Unii folosesc anumite sisteme de contabilitate, altele alte sisteme și trebuie să existe un sistem comun pentru toate misiunile. Există unele lucruri bune, unele mai puțin bune, și um, problema a fost că am inițiat uh, foarte repede, prea repede aceste trei misiuni. Dacă ele ar fi fost inițiate peste un an, situația ar fi fost complet diferită. Și încerc să vă uh, convinc că nu a existat o lipsă de voință din partea noastră, ci pur și simplu acestea au fost evenimentele istorice. Și apoi trebuie să înțelegeți că noi suntem responsabili doar de la un anumit uh, punct în timp sau până la un punct în timp, după care responsabilitatea revine statelor membre. Dacă este să discutăm despre misiunea uh, Nestor din Somalia, uh, s-a, s-au discutat doi ani de zile și abia după aceea noi am fost responsabili pentru această misiune și este o răspundere pe care am acceptat-o lucrând în condițiile în care lucrăm. Însă, înainte, discuția a fost purtată între statele membre și statele membre trebuie întrebate despre ce s-a întâmplat în perioada respectivă. Acestea fiind spuse, centrul de operațiuni. Știți foarte bine că acesta reprezintă un compromis politic între statele membre, nu are voie să conducă o misiune anume, ci îmi oferă sprijin. Eu sunt uh, Uh, mă bucur că am acest uh, sprijin, însă în situația actuală, cu 16 persoane uh, alocate acestui centru operațional, cred că situația ar, fi, ar, putea să fie mult mai, mult mai bună. Am pentru zona de nord a, a, a Nigerului am considerat că ar trebui să existe o o antenă, însă am renunțat la această idee datorită unor considerente de securitate și până la urmă este datoria statului um, respectiv este datoria statului respectiv. Ei trebuie să, ref- să, să reformeze sectorul de securitate. Până la urmă, statele gazdă sunt într-o condiție mult mai bună, ele pot Uh, judeca mult mai bine realitatea de la fața locului. Dacă este să vedem ce se întâmplă în Kosovo. Combaterea corupției este îngreunată de faptul că nu cunoaștem uh, limba locului, nu cunoaștem mentalitățile de acolo. Orice kosovar cunoaște mult mai bine realitatea de acolo. Deci trebuie să uh, consolidăm profesionalismul poliției locale până la urmă și pentru acest lucru avem nevoie de acordul uh, statului gazdă și tocmai de aceea ne-am retras din Guinea-Bissau. Trebuie să acceptăm faptul că nu toate misiunile vor avea succes. Este o excursie în uh, necunoscut. Unele misiuni se bucură de un anumit succes, succesul respectiv nu este în întotdeauna total și dacă nu există acordul guvernelor locale, lucrurile nu vor funcționa. Ne confruntăm cu această problemă și în uh, Libia. Um, este o misiune uh, în Libia, prezent acum în Libia, care ne transmite semnale foarte pozitive, dar nu cunoaștem suficient de bine condițiile la fața locului pentru, pentru a ne îndeplini Uh, sarcinile cerute nouă de către statele membre. Cred că cam atât am avut de spus. Vă mulțumesc. Monsieur de Kirchhoff. Mulțumesc, domnule Kirchhoff. Domnule președinte, voi încerca să răspund la unele dintre întrebările puse. N-am să adaug nimic la cele spuse de colegii mei, deși sunt și eu de părere că ar fi trebuit să intervenim uh, mai devreme, dar asta este o decizie politică și nu ne-am bucurat de consens la timp. Există și alte probleme evocate de colegii mei, dar în cazul Nigerului, proiectul uh, antiterorist uh, de aici este condus de către comisie Uh, aici nu este o problemă de uh, bani, ci de personal. Împărtășesc uh, reacția lui Manuel referitoare la cauzele crizei din Mali. Într-o oarecare măsură, aceasta este o democrație de fațadă, roasă de corupție și Uh, criza din Libia a fost un element declanșator. În uh, Niger, dublu limbaj, nu văd cum un uh, foarte optimiști în legătură cu această țară, dar suntem impresionați de o reacție inteligentă și uh, de voința politică de a găsi un compromis uh, împreună cu diversele grupuri etnice, cu toaregii, de exemplu, este un lucru uh, bun și putem să sprijinim aceste eforturi prin intermediul uh, diverselor instrumente de care dispunem. Maroc și Nigeria, asocierea acestor țări, sigur, este o necesitate. Eu am fost în Maroc săptămâna trecută și acolo am fost uh, foarte surprins de calitatea informațiilor de care dispuneau uh, marocanii. Deci au un serviciu de informații foarte bine pus la punct în legătură cu ceea ce se întâmplă în regiunea Sahel. Iar aceste informații, din câte știu, sunt împărtășite cu uh, statele membre, Spania, Franța, deci situația se cunoaște. Marocul va prezida Consiliul de Securitate din decembrie și este uh, de aceea foarte important adoptarea acelei rezoluții permițând utilizarea forței. În legătură cu Algeria, aș vrea ca algerienii să blocheze mai mult uh, rutele de aprovizionare ale teroriștilor, știți că uh, încercăm să-i convingem autoritățile algeriene și prin intermediul uh, uh, Marocului căutăm să obținem o coordonare a acțiunilor dintre aceste două țări. S-a mai pus o întrebare în legătură cu impactul morții lui Osama Bin Laden. La un moment dat, Uh, la un moment dat, liderul mișcării teroriste din Algeria a uh, uh, încercat să se reinventeze după moartea lui Bin Laden, a devenit mult mai popular, însă n-aș spune că există la nivel global că, n-aș spune că există la nivel global o structură atât de bine coordonată precum uh, Al-Qaeda sub Osama Bin Laden. Sigur că există celule care acționează la nivel regional, dar acestea nu sunt coordonate la nivel global, mondial. Sigur, chiar dacă activitatea lor are un impact internațional, uh, ele se desfășoară doar în, uh, la nivel regional. S-a vorbit despre acel concept de franciză cu ACMI există un uh, fenomen foarte interesant. Uh, foarte mulți dintre membrii organizațiilor nu sunt uh, algerieni, sunt atrași uh, din uh, statele vecine. Uh, și implicați în uh, activități uh, criminale. Uh, sunt atât de bine dezvoltate aceste organizații criminale încât sunt pe cale să preia chiar și serviciile sociale în regiunile în care activează. Doamna Nicolae mă întreba în legătură cu armele lui Gaddafi, depozitele acelea și doamna Gomez a vorbit despre depozitele de arme. Este o problemă reală Există state membre care contribuie la paza între obiective, aeroporturi și așa mai departe, pentru că există pericolul ca armele să cadă în mâini uh, în teroriștilor. Nu am informații de ultimă oră în legătură cu ceea ce face Serviciul de Acțiune Externă pentru a securiza depozitele uh, în care există cantități mari de arme și muniții. Însă aș dori să ne implicăm într-adevăr mai mult pentru a contribui la recuperarea și securizarea acestor uh, cantități. În ceea ce privește proliferarea materialelor uh, nucleare, în plus față de ceea ce a spus uh, colegul meu, probabil știți că Serviciul de Acțiune Externă este în curs de stabilire, de înființarea unui centru de excelență și unei, unei rețele de centre de uh, excelență, dintre care unul se va afla în Maroc. Aceste centre vor ajuta statele din regiunile respective să aplice politici eficiente de securizare a materialelor uh, nucleare. Uraniul în Niger este o problemă foarte uh, relevantă și sper să fim uh, utili, să ne facem utili în, uh, în securizarea materialelor nucleare din acea zonă. Domnul Chelem acum, în ceea ce uh, privește Algerul, cred că v-am uh, răspuns. Mm, mai vorbeați despre buget. Sigur că există acum uh, negocieri între Parlament și Consiliu în legătură cu găsirea unor instrumente de finanțare. Cred și cred că în Comisia AFET se discută acest lucru. Există o negociere foarte dură în legătură cu procentajul uh, din instrumentul de stabilitate care poate fi folosit și, de asemenea, din uh, fondurile de dezvoltare. Uh, din câte știu, suma disponibilă pentru antiterorism va fi redusă semnificativ. Ultimele mele informații am transmis un document Parlamentului uh, european, uh, un document de dezbatere, am încercat uh, în el să explic că la Bruxelles se spune foarte adesea că fondurile pentru dezvoltare nu pot fi folosite pentru scopuri de securitate conform regulei uh, DAC, dar acest lucru nu este adevărat în afară de misiuni uh, de culegerea informațiilor, uh, misiuni uh, de informații, de spionaj, practic, absolut orice tip de misiuni pot fi finanțate, inclusiv proiectele anti antitero. N-am să intru acum în detaliu, însă vă voi furniza după întâlnire mai multe uh, informații și conform uh, strategiei 2014-2020, uh, cred că vom obține mai multe fonduri. Trebuie să angajăm mai multe fonduri în, uh, împreună cu partenerii internaționali. Vom avea în decembrie Uh, o discuție cu Arabia Saudită pentru înființarea unui astfel de centru de excelență și acolo și sperăm să obținem și sprijin financiar din partea lor. Intervenție fără microfon. Would rather ask. Oui. Ask uh, Manuel. Uh, oui, oui, madame la députée. Da, doamnă deputat, uh, aceasta este o problemă foarte importantă și care ține de geopolitică, aș spune, de organizațiile regionale. Într-o anumită manieră, cei care guvernează Guinea-Bissau, guvernul militar, care sunt un fel de organizație de marketing pentru carteluri, Uh, cartelurile din America Latină, din America de Sud, care se află în spatele fiecărui, fiecarei lovituri de stat, fiecarei schimbări de guvern. Deci aceste autorități militare din Guinea-Bissau au fost foarte eficiente în divizarea și dizolvarea organizațiilor uh, regionale. Au uh, uh, eliminat ECOWAS din uh, Guinea-Bissau. În Angola, CPLP a fost uh, uh, făcea o treabă bună, dar uh, s-a reușit uh, mobilizarea ECOVAS împotriva acestei organizații. Deci, practic, noi practic trebuie să vedem cum putem contracara această, această atitudine. În Nigeria și Angola avem o poziție în contradicție cu ECOWAS și încercăm împreună cu ONU, Uniunea Africană, ECOWAS, CPLP, să, și Uniunea Europeană să organizăm o misiune în Guinea-Bissau. Însă trebuie să cădem de acord între noi în legătură cu termenii de referință ai acestei uh, misiuni, cu o analiză comună și un scop comun. În următoarele zile vom avea o uh, întâlnire la Addis Abeba și alta la Abidjan pentru a ne pune de acord aceste cinci organizații care sunt termenii de referință pentru această misiune. În uh, Guinea-Bissau, însă sunt sigur că ECOWAS nu face ceea ce trebuie. S-a descurcat mai bine în Mali și a uh, îmbunătățit uh, maniera de administrare a crizei, comisarul Suleiman uh, al uh, ECOVAS uh, care se ocupă de situația din Guinea-Bissau a fost la Bruxelles de curând și am explicat care este poziția noastră, dar el pare nu prea deschis la, la pozițiile exprimate de uh, Uniunea Europeană și de anumite state membre. Situația este departe de a fi rezolvată în Guinea-Bissau și cred că singura soluție pentru această țară ar fi ca ierarhia militară să fie îndepărtată de la putere, dar pentru asta ar fi nevoie de o acțiune foarte, foarte puternică la nivel internațional și asta va uh, dura. Am să dau acum cuvântul domnului Gorenț. Am fost uh, președintele clubului Sahel și Africa de Vest uh, și aș vrea să revin asupra a ceea ce spunea domnul de Kirchhoff în legătură cu sumele care sunt eligibile pentru a fi cheltuită în scopuri uh, de politică externă, de securitate. Vorbim, există un uh, precedent uh, din 2002 sau 2003 când Fondul European de Dezvoltare a deblocat o sumă pentru folosul Uniunii Africane. Dacă informațiile mele sunt corecte, această sumă era destinată în primul rând dezvoltării guvernanței africane în materie de securitate. Deci nu era o sumă alocată direct unor operațiuni de menținerea păcii sau alt uh, tip, dar dacă mi-aduc bine aminte, uh, acest uh, lucru s-a întâmplat și deci este posibil în continuare. Nu avem niciun interes acum să diluăm ajutorul de dezvoltare în domeniul securității. Avem însă anumite limite impuse de prudență dacă atunci când uh, identificăm o entitate care investește în uh, aș uh, spori puterea militară, atunci trebuie să avem un sistem de monitorizare astfel încât acea putere să nu fie uh, utilizată în, în scopuri uh, care ar încălca principiile și valorile pe care le apărăm. Am lucrat și în domeniul ajutorilor umanitare și uh, deși nu sunt membru al uh, acestei comisii, aș putea face o propunere și uh, aș avea un număr de idei pe care, dacă doriți, uh, vi le voi pune uh, la dispoziție. Mulțumim, spune domnul președinte. Orice idee poate fi utilă. Uh, domnul de Kirchhoff. Da, știu uh, și pentru această discuție ar trebui să avem mai mult uh, timp la dispoziție și să putem aprofunda analiza documentelor OCD, OECD, pardon. pentru că am fost și eu foarte mirat să văd aceste documente și ceea ce uh, prevedeau ele. Sigur, aici uh, discutăm uh, în plan uh, juridic și legislativ. În plan politic însă trebuie să fim foarte prudenți și cred că putem merge destul de departe în ceea ce privește măcar guvernanța sectorului de securitate. S-au uh, făcut foarte multe eforturi uh, pentru această regiune și trebuie să păstrăm o viziune globală, să implicăm uh, toate autoritățile necesare. Cred că suma de care vorbim este în jur de 550 de uh, milioane. S-a interesant și très util. Mulțumesc. Cred că a fost o dezbatere interesantă și foarte utilă. Aș vrea să mulțumesc interlocutorilor noștri pentru deschiderea de care au dat dovadă, pentru sinceritatea lor în legătură cu uh, chestiuni care depășesc uh, instituțiile pe care le reprezintă. Aș vrea să exprim aici uh, și un uh, sentiment uh, uh, dezagreabil pe care l-am, pe care vreau să vi-l spun, pentru că încă în urmă cu trei ani am manifestat acest lucru în legătură cu funcționarea structurilor și avem senzația că până la urmă întârzierile, problemele birocratice, lipsa de decizii, uh, ne confruntăm cu aceleași lucruri pe care le aveam și în sistemul dinainte de Lisabona. Și uh, Înțeleg foarte bine ceea ce s-a spus aici, în special domnul Blanco a vorbit despre dificultatea de a implementa o strategie și faptul că această strategie este doar o strategie de însoțire a actorilor locali, dar totuși ne întrebăm dacă merita până la urmă să avem o astfel de strategie, dacă știam și dacă descoperim în fiecare zi că pur și simplu nu dispunem de mijloacele necesare. Bineînțeles că aceasta creează așteptări, așteptări uh, Uh, prea mari, probabil, din partea anumitor uh, parlamentari, deputați europeni, dar vorbim și această dezbatere ar trebui să o avem cu un altul reprezentant, vorbim toată ziua despre acea abordare uh, globală, despre capacitățile Uniunii Europene, despre posibilitatea de a aduce o valoare adăugată în regiune unde e nevoie de abordare globală și unde și alte organizații, fie că e vorba de organizații de securitate sau militare, nu pot să intervină și iată totuși ne dăm seama de limitele mijloacelor noastre, a procedurilor noastre, auzim pe de altă parte că avem uh, resursele, dar problema uh, cheltuirii banilor este problematică, deci nu e deloc satisfăcător ținând cont de așteptările și ambițiile pe care le avem de atâția ani și de structurile pe care le-am realizat. Deci acest exemplu pe care l-am evocat astăzi este foarte interesant, cred că pune degetul pe rană. Nu cred că aș putea vorbi aici de disfuncționalități, dar oricum despre dificultăți pe care trebuie să le rezolvăm foarte rapid, pentru că prin acest exemplu și prin alte exemple care sunt urgente și pentru care e nevoie de un răspuns rapid, coordonat și global al Uniunii Europene, dacă nu suntem în stare să oferim aceste răspunsuri, atunci până la urmă credibilitatea întregii structuri este în joc și uh, suntem mult uh, în spatele așteptărilor care au fost uh, anunțate prin tratat, unde ne-am luat angajamente foarte clar, în special pentru statele membre, așa cum ați spus foarte bine, și mă refer aici uh, în special la problema personalului, acelui staffing, cum se spune în franceză, o problemă din ce în ce mai acută și, o, de asemenea, o problemă de personal și de structuri, indiferent că e vorba de serviciu de acțiune externă sau um, de politică comună de securitate și apărare. Deci e păcat că în 2012 nu suntem în stare să uh, implementăm acele măsuri necesare pentru aceste misiuni care sunt complexe, dar care sunt oarecum modeste ca învergură. Iată, deci, uh, în concluziile care au fost aduse în raportul pe care l-am votat săptămâna trecută, concluziile acestea erau oarecum confortabile în ceea ce privește nevoia de a avea resurse personale adecvate structurilor, indiferent că e vorba de structuri civile sau militare. Și cred că e o dezbatere pe care va trebui să o continuăm cu înalta reprezentantă, pentru că mai sunt multe de făcut. Oricum, mulțumesc pentru prezența dumneavoastră aici, pentru sinceritatea răspunsurilor dumneavoastră, pentru elementele pe care le-ați prezentat și aș vrea să profit în încheiere pentru a-l saluta pe domnul Lopez Blanco, pentru că cred că este ultima oară când veniți aici la comisia noastră în această calitate a dumneavoastră, pentru că veți ieși la pensie, nu? Poate începând de la anul veți veni în calitate de expert independent pentru a ne vorbi despre această parte, această zonă din Africa care va fi în continuare importantă pentru noi. Mulțumesc încă o dată și încheiem aici ședința noastră. Vom avea o întâlnire a biroului și ne reîntâlnim după masă. Mulțumesc!